Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto l'onorevole Antoniozzi sulla relazione. Domnul Antonio a dorit să ia cuvântul referitor la raportul Van Nistelrooy. Vă rog, domnule Antonio, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Abia dacă